Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca 2011. Anunț reluarea lucrărilor noastre întrerupte pe data de 24 martie 2010. 2011. Procesele verbale ale ultimelor plenare v-au fost distribuite. Dacă există observații în legătură cu aceste procese verbale, dacă nu se consideră ca fiind adoptate. Am uh, un număr de comunicări de făcut pe data de 26 aprilie se vor comemora 25 de ani de la dezastru de la Cernobâl, cel mai mare dezastru nuclear din istoria omenirii. După 25 de ani comemorăm pe cei care și-au pierdut viețile sau care încă resimt efectele acestei catastrofe nucleare. Autoritățile sovietice la data aceea au păstrat secrete informațiile privitoare la producerea acestei catastrofe, uh, inclusiv față de proprii lor cetățeni, ceea ce a îngreunat foarte mult combaterea efectelor acestei catastrofe. Mai târziu, Cernobâlul a devenit un exemplu de cooperare între țările uh, din zonă și uh, între comunitatea internațională în general. Comemorând evenimentele de la Cernobâl, gândurile noastre se îndreaptă și spre cei din Japonia, care se luptă cu efectele tsunamiului și uh, ale dezastrului uh, centralei nucleare de la Fukushima. O a doua informație. Din păcate trebuie să vă informez că acum un a, se împlinește un an de la catastrofa aviatică de la Smolensk, unde și-a pierdut viața președintele Poloniei și 18 parlamentari unul din care urma, dintre care unul urma să facă parte din Parlamentul European. Majoritatea celor care și-au pierdut viața erau personalități ale statului polonez și uh, binecunoscuți uh, ai dumneavoastră. Eu personal cunoșteam uh, mai mult de jumătate din pasagerii acestei curse aeriene. Încă nu se știe exact ce s-a întâmplat la acea dată, încă mai așteptăm informații. și gândurile noastre se îndreaptă și spre cei care încă sunt în doliu ca urmare a acestui accident. Parlamentul European este îngrijorat în legătură cu uh, respingerea de către Curtea Supreme, Curtea Supremă din Statele Unite a solicitării domnului Davis pentru a se amâna executarea uh, sentinței sale la pedepsa capitală. Eu am făcut uh, apel uh, la autoritățile uh, americane din statul Georgia pentru a se comuta sentința uh, domnului Davis din pedepsa capitală în uh, închisoarea pe viață. Ne îngrijorează de asemenea și evenimentele din coasta de Fildeș în loc de pace și prosperitate, alegerile prezidențiale din coasta de și au adus, din păcate, moarte și violență. Laurent Gbagbo trebuie să recunoască rezultatele alegerilor și să predea puterea. Facem apel la ambele părți din conflict să se abțină de la orice violențe împotriva civililor. Comunitatea internațională trebuie să facă tot ce stă în puteri spre a opri masacrul uh, cetățenilor din acea țară și toți uh, vinovații de crime vor, trebuie să fie aduși în fața justiției. Parlamentul European va face tot ce poate pentru a se asigura că așa vor sta lucrurile. În final, în, ca urma, în urma promisiunii mele de a vă informa în legătură cu acte de corupție uh, ale anumitor membri ai Parlamentului, aș vrea să vă informez că în ziua de joi, după o întâlnire a, a conferinței președinților, ați primit o scrisoare din partea mea cu informații în legătură cu această problemă. Și luăm măsuri hotărâte pentru a întocmi un cod de conduită pentru grupuri de interese și lobiști precum și membrii Parlamentului European. Biroul se va întâlni în această seară la orele 18.30 și va discuta această problemă și va lua și o hotărâre în legătură cu modul în care vom continua măsurile la care ne gândim. Domnul Nicholson a cerut cuvântul. Articol 603. Vă rog. Thank you, Mr. President. Can I Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a mă referi la uh, uciderea, asasinatul unui polițist în Irlanda de Nord în ziua de sâmbătă. De-abia își ocupase locul de muncă de câteva săptămâni. Uh,